Stimați colegi, după acest discurs foarte interesant, trebuie totuși să ne încheiem uh, uh, lucrările de astăzi. Mai avem trei explicații de vot. Începem cu raportul doamnei Coțolino. Am un vorbitor înscris, doamna Adrichiene. Domnule președinte, neregulile din utilizarea fondurilor europene se reduc, lucru pe care îl salut. Neregulile din fondurile utilizate în sectorul agricol au uh, scăzut dramatic și asta este un lucru încurajator. Un rol, rolul competent și important al OLAF este unul dintre factorii care a ajutat la îmbunătățirea situației. Susțin propunerea de creștere de sporire a colaborării între statele, unite, între statele membre pe, în domeniul fiscal de asemenea. Și aș dori să-mi exprim îngrijorarea pentru faptul că activitățile de fraudă fiscală au crescut în Uniunea Europeană, în special în uh, România și Bulgaria. În 2010 au crescut cu uh, 15%, cu 152% și aș vrea să fac un apel către România și Bulgaria spre a-și consolida capacitatea administrativă pentru a spori activitățile de uh, supraveghere a uh, activităților de achiziții publice la toate nivelurile. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai există vreun uh, vorbitor pentru raportul Coțolino? Dacă nu, atunci putem să trecem în continuare la raportul Tamas Deutsch Uh, Banca Europeană de Investiții, din nou doamna Aldrichene. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc mai întâi domnului Deutsch pentru acest raport foarte bun. Discuția foarte serioasă de astăzi și această rezoluție pe care o sprijin reprezintă un punct de pornire important pentru viitoarea, viitoarea activitate a Băncii Europene de Investiții, ținând seama în special strategia Uniunii Europene 2020. Aș mai vrea, de asemenea, să uh, invit guvernele să ajute cu capacitate Banca Europeană de Investiții, în special pentru acele uh, țări de la estul Uniunii Europene care au nevoie de uh, ajutor și care suferă cel mai mult de pe, urmea, de pe urma crizei. Trebuie ca activitățile de împrumut pe care le desfășoară BEI să fie uh, susținute și mai mult în viitor. Mulțumesc, mai dorește cineva să intervină pe marginea raportului Deutsch, dacă nu este cazul. Atunci, ultima noastră explicație de vot se referă la atrocitățile din orașul nigerian Jos. Și din nou, doamna Aldrecaite. Vă mulțumesc. În februarie și în ianuarie și martie am văzut atrocități în Nigeria, în urma cărora au, și-au pierdut viața mai mult de 700 de persoane, inclusiv femei și copii. În Nigeria trebuie să existe un proces de reconciliere și uh, coeziune cu uh, învețuire pașnică între musulmanii din nord și creștinii din sud. Nigeria este unul dintre cei mai mari producători de petrol, însă majoritatea uh, cetățenilor nigerieni trăiesc sub pragul sărăciei. Uh, corupția uh, răspândită larg trebuie să fie combătută hotărât. De asemenea, asistența Uniunii Europene pentru Nigeria trebuie să se adreseze problemelor celor mai importante pentru a Eh, se înregistra cel puțin un progres vizibil în această țară. Vă mulțumesc. Dorește altcineva să intervine? Domnul Belder? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ultimele informații eh, privitoare la situația creștinilor din provincia Jos Uh, sunt îngrijorătoare. În multe orașe și sate nigeriene oamenii au fost uciși în ultimele săptămâni, în special creștini, și pe 24 aprilie membrii uh, membrii ale a unor, a unor, ale unor bande islamice au ucis câțiva jurnaliști creștini. Acest tip de atrocități arată că este o atmosferă de violență exercitată cu impunitate. Sute de oameni au fost uciși în provincia Jos uh, de la începutul acestui an și vedem că e vorba de persecuții religioase. Trebuie să cerem comunității internaționale să recunoască că este vorba de manifestări de extremism islamist și că acestea au fost cauza exploziei de violență din uh, provincia Jos. Uh, sunt nemulțumit că nu am menționat acest lucru în rezoluție. În paragraful 5 al rezoluției noastre nu am criticat suficient uh, acțiunile islamiștilor și această rezoluție nu trebuie să fie o... S-a spus că această declarație nu trebuie să fie una monocauzală și simplistă. Așa este. Dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume și de aceea m-am abținut. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. Vă rog. Domnul Kelly. Sunt în... Uh, uh, nu sunt pe locul obișnuit, m-am promovat puțin. Vă mulțumesc. Este uh, revoltător că o țară cu asemenea rezerve de petrol ca și Nigeria este implicată în atrocități în masă. Însă, după cum a spus vicepreședintele Statelor Unite, soluția trebuie să fie dialogul împreună cu educația pentru ca pacea să revină în această țară. Am apreciat uh, uh, referirea pe care a făcut-o domnul Biden la poetul irlandez Yeats